Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, trecem la ultimul punct al reuniunii noastre din această seară și vreau să îi rog pe toți membrii comisiei noastre și pe domnul Butikofer să-și finalizeze discuțiile cu privire la viitorul Europei și mai ales asupra relațiilor dintre Uniunea Europeană și Arabia Saudită și să urăm un bun venit calduros excelenței sale, Adela Jubeir, ministru de stat pentru afaceri externe al Regatului Arabiei Saudite. Uh, bună ziua, bine ați venit în Comisia pentru Afaceri Externe. Domnule Aljuber, este o plăcere să vă avem în comisia noastră pentru a avea un schimb de opinii cu privire la situația politică și de securitate din Golf. Așteptăm cu interes um, opinia dumneavoastră cu privire la evenimentele îngrijorătoare care au loc. Știți, cu toții am urmărit uh, îndeaproape și uh, cu îngrijorare uh, tensiunile crescând între Statele Unite și Iran și înțelegem că această regiune, stabilitatea acestei regiuni Uh, este importantă uh, și, prin urmare, trebuie să se descaladeze situația. De asemenea, așteptăm să vedem opinia noastră cu privire la relațiile cu Qatar. Sperăm că Consiliul de Cooperare al Golfului uh, va reuși să soluționeze criza pentru că e o nevoie urgentă de a reconstrui cooperarea pașnică în regiune. Parlamentul European și-a exprimat de asemenea exprimat îngrijorările cu privire la situația gravă din Yemen, cea mai gravă um, criză umanitară din lume, care, din păcate, pare să continue. Um, care este situația de pe teren și care sunt perspectivele unui end la acest, unui sfârșit la, acestui conflict îngrij, uh, îngrozitor. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra situației bloggerului Raif Badavi, care este laureatul din 2015 al premiului Saharov pentru libertatea de exprimare, care a intrat uh, pentru a patra oară în grevea femei în septembrie 2019 și uh, cerem încă o dată grațierea sa. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, e o mare onoare și o plăcere pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și aștept uh, O să încerc să fiu cât mai succint, uh, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Regiunea noastră este una uh, foarte complexă, unde tre- trei religii coexistă. Avem uh, uh practic ne întindem pe trei continente, o regiune cu resurse extraordinare, dar și cu provocări, fie că e vorba de situația din Liban, din Siria, din Irak, uh, Iran, activitățile Iranului, uh, de, Conul Africii sau Marea Roșie, uh, Libia, Sahel, Afganistan, Pakistan, tensiuni între India și Pakistan. E clar că nu vă lăsăm să vă plictisiți uh, vreodată. Obiectivul nostru în Arabia Saudită este să încercăm să facem față acestor provocări pentru a continua să ne focalizăm asupra dezvoltării noastre interne, pentru că nouă ne pasă de oamenii noștri, de îmbunătățirea vieții lor, de dezvoltarea țării noastre și implementarea viziunii noastre pentru 2030. Vrem să reducem dependența noastră de petrol Vrem să deschidem noi domenii pentru investiții, să ne împuternicim tinerii și femeile, vrem o cultură uh, a inovării și tehnologiei, avem un sistem de învățământ de uh, clasă mondială, vrem să combatem extremismul și să avem o cultură a moderanței și tole- moder- o, o cultură a toleranței pentru tinerii noștri, pentru că 70% dintre uh, cetățenii noștri sunt tineri sub 30 de ani care au nevoie de oportunități uh, pentru a se dezvolta, să facă Arabia Saudită și mai puternică, și mai stabilă, și mai prosperă, și mai puțin uh, uh, și chiar mai imună la problemele din jurul nostru. Trecem printr-o schimbare a societății ca parte a pune în aplicare a viziunii 2030 care va contribui la uh, desegregarea în zonele publice, uh, rolul femeilor, femeile care pot în sfârșit să uh, conducă, să călătorească fără a fi însoțite, au acces la slujbe în sectorul public. Femeile pot să primească același salariu pentru Uh, ca și bărbații pentru slujbele pe care le au, pentru munca pe care o fac și uh, acestea sunt doar o parte dintre chestiunile la care lucrăm. Vrem să ne reformăm sistemul de învățământ, vrem să ne asigurăm că moscheile noastre nu vor fi locuri ale extremismului, ci vor fi locuri uh, moderate și atunci când oamenii privesc spre Arabia Saudită, vor vedea o societate moderată, modernă, tolerantă, inclusivă, care uh, dă puterea uh, poporului său. Sigur că vom face greșeli, dar suntem uh, deciși să mergem înainte cu toate motoarele pornite pentru a îmbunătăți situația în Arabia Saudită pentru toți oamenii noștri. Și am început să vedem deja rezultate concrete. Am văzut o creștere importantă a investițiilor uh, străine în Arabia Saudită în ultimii ani. Am văzut o creștere uriașă în numărul antreprenorilor străini care și-au deschis afaceri în Arabia Saudită, care uh, indică în mod uh, foarte bun încrederea lor în economia noastră și în procesul de reforme și în viitorul Arabiei Saudite. Uh, am uitat să, am uitat să menționez o statistică. Ministrul de Comerț și Investiții uh, spune că 39% dintre antreprenorii din Arabia Saudită de astăzi sunt femei. Statistici foarte importante. 55% din studenții noștri sunt femei. Deci mergem pe această, uh, pe această cale, vrem să reformăm în toate aspectele societatea noastră, pentru că acest lucru este în interesul regatului Arabiei Saudite. În ceea ce privește problema Qatarului, pe care ați menționat-o, uh, Uh, ne deranjează susținerea Qatarului pentru terorism și extremism, ne deranjează susținerea um, prin uh, fonduri a organizațiilor teroriste ca Hezbollahul, de exemplu, uh, finanțează deci terorismul, ne deranjează faptul că um, Qatarul intervine în afacerile noastre interne și ne-am exprimat uh, Uh, fraților noștri din uh, Qatar uh, aceste îngrijorări și sperăm că vor putea să-și schimbe comportamentul și să se comporte conform ca o țară normală. Um, platformele media din Qatar promovează incitarea la ură, ceea ce este absolut inacceptabil într-un moment în care încercăm să o eliminăm. Deci problemele încă există și Frații noștri din Qatar sunt cei care sunt în măsură să schimbe lucrurile astfel încât să putem progresa. Noi ne-am asigurat că în Consiliul de Cooperare al Golful, Golfului impactul acestui dezacord este minimizat pentru că în continuare comitetele ministeriale se reunesc și formările militare și așa mai departe nu sunt afectate de această criză astfel încât să ne asigurăm că menținem unitatea în Consiliului de Cooperare al Golfului, CCG, și că această criză, deci, are influență minoră. M-ați întrebat despre despre domnul Badawi, știți, uh, această chestiune ține de sistemul nostru de sistemul nostru judiciar și uh, curțile sunt cele care, tribunalele sunt cele care vor decide uh, situația lui pentru că nu putem să ne uh, amestecăm în ceea ce face sistemul judiciar. Și o să mă opresc aici, nu vreau să domin conversația. Vă mulțumim, uh, domnule ministru Juber, excelența voastră și înainte să dau cuvântul mai departe, vreau să urez bun venit ambasadorului uh, Arabiei Saudite, excelența sa, care este un uh, vizitator frecvent în Parlamentul European. Avem, dragi colegi, 30 uh, de minute pentru schimbul de opinie cu oaspeții noștri din Arabia Saudită. Vă rog să ridicați, dacă doriți să, să ridicați mâna, dacă doriți să luați cuvântul și începem cu PPE. Uh, Michael Galer întâi. Mulțumesc. Domnule ministru, bun venit în comisia noastră. Vreau să vă mulțumesc pentru explicația dumneavoastră referitoare la agenda internă. Am auzit uh, uh, că ați vorbit despre o atitudine moderată, despre toleranță și vă urez uh, mult succes uh, în activitățile pe care le preconizați, mai ales în ceea ce privește drepturile femeilor despre care ați vorbit. Și îmi doresc ca acest spirit uh, al moderației și toleranței să fie exportate și atunci când Arabia Saudită finanțează moscheile din străinătate, care nu știu dacă sunt uh, la Sarajevo sau la Tunisia sau la Islamabad, uh, oriunde merg, oamenii îmi spun că Arabia Saudită finanțează uh, moschei sau grupări și le finanțează de obicei grupările mai radicale ale salafiștilor, de exemplu. Deci dacă doriți această mm, uh, um, atmosferă de moderație și toleranță, îmi doresc să o exportat și în străinătate. Îngrijorările mele nu se referă la relația imediată uh, cu Arabia Saudită și a vecinătății zbuciumate, ci mă refer mai mult la uh, perioada îndelungată, pe termen lung. Știți, în Europa, acum 40 de ani, uh, am avut o conferință de, pentru cooperare, securitate, dezvoltare. Uh, nu vă gândiți să faceți și dumneavoastră acest lucru? O conferință pentru securitate și um, dezvoltare în regiunea dumneavoastră prin care toate părțile să fie obligate să caute soluții comune, un viitor comun. Noi am făcut acest lucru și în cele din urmă a fost o inițiativă de succes în beneficiul tuturor. Mulțumesc pentru și de Maria Arena. Mulțumesc. Aș avea câteva întrebări în legătură cu drepturile omului. Prima. În februarie 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în urgență în legătură cu uh, situația apărătorilor, apărătorilor drepturilor femeilor uh, în Arabia Saudită și mai ales situația militanților care sunt deținuți fără a fi acuzați uh, în momentul de față și detenția lor a fost criticată și Arabia Saudită a fost criticată pentru asta. Ce părere aveți despre posibilitatea eliberării acestor militanți, mai ales acestor militante, care majoritatea au militat pentru dreptul femeilor de a conduce și legea a fost acum, e acum aplicată, deci se putea merge spre eliberarea acestor militante? A doua întrebare. Uh, Rai Badawi, laureat al premiului Saharov în 2015, a ajuns în închisoare în 2012. Starea sănătății sale este preocupantă și dorim să fie liberat uh, din motive medicale. Puteți lua în considerare această solicitare a Parlamentului European uh, să fie eliberat laureatul premiului Saharov? Uh, alte două întrebări sunt mai politice. În legătură cu situația din Yemen, azi 24 de milioane de, milioane de iemeniți, dintre care 12 milioane de copii depind de ajutor umanitar. Avem acordul de la Stockholm și, bineînțeles, uh, primim favorabil acest acord. Ce face cu angajamentul Arabiei Saudite în proces pentru o pace durabilă? Ultima întrebare se referă la Iran. Care este atitudinea Arabiei Saudită în inițiativa 8 pentru dezescaladarea situației? având în vedere criza dintre Statele Unite și Iran. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Maria Arena, doamna Fundvize, din partea grupului Renew. Excellency, I speak. Mulțumesc, excelența voastră, ca și Maria Arena, vorbesc uh, în numele Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Recunoaștem că s-au făcut progrese în Arabia Saudită, mai ales în ceea ce privește drepturile femeilor și vă mulțumim pentru acestea. Cu toate acestea, trebuie să menționez uh, 13 activiste pentru drepturile femeilor care sunt deținute de la jumătatea lui 2018 um, și uh, se confruntă cu posibile acuzații, um, pentru că au militat pentru uh, dreptul de a conduce al femeilor. Și după ce s-au făcut schimbări în sistem, 5 din cele 13 femei rămân în detenție, inclusiv Lujain Al-Haslun, Samar Badavi, Nasima Al-Sada, Nuf Abuldaziz și Maya Al-Zahrani. Și auzim uh, uh, argumente de securitate care justifică arestările, dar unele dintre femeile care au fost aduse în fața curții în uh, um, 2018 au fost acuzate de faptul că au contactat organizații internaționale, printre care și Amnesty International. Uh, Ați investigat cazurile de tortură și rele tratamente împotriva lui Glujena Hatlun și a altor femei uh, activiste pentru drepturile femeilor? Și de ce Lujein și, și Nasima, de ce sunt uh, ținute în detenție solitară uh, deja de luni de zile? Mulțumesc, mulțumesc Irina von pentru verzi. Dorește cineva să ia cuvântul? Hannah Neumann? Mulțumesc. Uh, colegele mele de la Comisia pentru Drepturile Omului au, ex, au uh, făcut o prezentare excelentă a uh, situației privind drepturile femeilor și în calitate de președinte al delegației pentru Peninsula Arabă vreau să subliniez niște uh, aspecte legate de o posibilă cooperare și uh, cred că vizita dumneavoastră este una oportună. După uciderea generalului Suleimani, am văzut că situația în această regiune poate să escaladeze uh, foarte rapid și cred că este în interesul nostru comun ca astfel de evoluții să nu mai aibă loc uh, pe viitor. Și, din fericire, situația s-a liniștit acum. Însă, conflictele uh, care se găsesc și în spatele uciderii generalului Suleimani și atacului asupra um, instalațiilor de uh, extracție a petrolului, um, sunt, uh, din păcate, uh, uh, continuă. Doamna Mogherini a încercat foarte mult să organizeze o uh, conferință regională care să include toate țările din zonă și domnul Borel a uh, susținut această idee. Întrebarea mea ar fi, cum evaluați potențialul unei astfel de abordări regionale care se leagă și de uh, inițiativa uh, HOPE a iranienilor. Am o altă întrebare. Am auzit uh, o listă de lucruri pe care doriți să le faceți în Arabia Saudită, printre care trecerea la energii regenerabile, drepturile omului, stabilitatea în regiune, o soluție pentru situația din Yemen, egalitatea femeilor, um, aș adăuga libertatea de exprimare, este o listă foarte bună și am văzut niște progrese clare, însă aș vedea să văd uh, o accelerare a acestor procese, din câte v-am înțeles și dumneavoastră, cred că ați dori să vedeți accelerată evoluția. Uh, Întrebarea este cum ar putea să coopereze Uniunea Europeană și Arabia Saudită pentru o accelerare că, uh, pentru atingerea acestor obiective, pentru a ajunge la o societate moderată, tolerantă și inclusivă, pentru că este un obiectiv pe care și noi îl împărtășim. Mulțumesc, Hannah Neumann, pentru grupul ECR. Este chiar în fața noastră Jeffrey Van Orden. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit! domnului ministru de afaceri externe, domnul Jubeir. Marea amenințare în regiunea dumneavoastră sigur că reprezintă Iranul și o altă putere regională importantă în nordul dumneavoastră este Turcia, un uh, aliat NATO cheie, trebuie să spun. Prevedeți o posibilitate a îmbunătățirii relațiilor între Arabia Saudită și Turcia? Mulțumesc! Mulțumesc, Jeffrey! Pentru GUE, domnul Culoglu. Și poate că veți vorbi greacă? Da. De ce nu? Dacă excelența sa înțelege greacă, am să vorbesc greacă. One with English. Uh, uh, okay. Continuăm uh, în engleză. Domnule ministru, ați spus uh, cuvinte frumoase care cred că se adreseau, parlament, se adresau Parlamentului European. Dar, în același timp, ați vorbit despre libertatea de exprimare, despre drepturile femeilor și așa mai departe. Dar sunt femei în închisoare pentru că au luptat pentru drepturile lor. Veniți în Parlamentul European și o persoană, domnul Badawi, care a primit premiul Saharov, cel mai important premiu pe care îl dă Parlamentul European pentru apărătorul drepturilor omului și dânsul e încă în închisoare și trebuie să ne spuneți ceva despre acest lucru. Și în Yemen știm cu toții că are loc o adevărată catastrofă umanitară și Arabia Saudită are o responsabilitate pentru această catastrofă și pentru implicarea sa în războiul civil. Și nu ne-ați spus nimic despre asta. În fine, Știți, noi în Parlamentul European suntem foarte preocupați de asasinarea domnului Casonghi, știți? Și conducerea regatului Um, din punctul nostru de vedere, are responsabilitatea directă pentru asasinarea domnului Khashoggi. Trebuie să ne spuneți mai multe legătură cu ce s-a întâmplat. Au fost uh, um, uh, chiar pedepsiți, uh, au fost condamnați agenți, dar ei nu lucrau așa de capul lor. nimeni ă, sperăm că nimeni nu va veni să ne taie și pe noi în bucăți. Mulțumesc, dragi colegi. Mai am patru vorbitori pe listă. David Lega, Traian Băsescu, Martin Howard și Petru Saustrevicius. S-a încheiat lista. David Lega are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, excelentă. În ciuda procesului din Arabia Saudită, Uniunea Europeană, eu și mulți alți europeni eh, suntem foarte preocupați de folosirea arestării și deținerii ca uh, instrument politic. Uh, membrii ai familiei regale, cum ar fi prințul Ben Abdullah, sunt reținuți fără proces sau bloggerul Raif Badawi este în închisoare cu sentință de durată pentru că și-a exercitat libertatea de exprimare. Uh, veți comenta uh, în legătură cu intențiile regatului, în legătură cu detenția acestor persoane, pentru că drepturile omului sunt la baza proiectului european. Mulțumesc. Mulțumesc, Traian Băsescu. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Întrebarea mea e complicată și cred că și răspunsul, dar poate veți reuși să-mi răspundeți. În regiune există o luptă teribilă pentru dominarea regiunii între Iran și Arabia Saudită. Până la urmă, care este avantajul cetățenilor saudieni dacă Arabia Saudită și Iranul rămân într-o perpetuă concurență pentru a domina regiunea? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Băsescu. Are cuvântul acum Martin Howard. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, excelență, salam alecum. De fiecare dată când am fost în regiunea dumneavoastră, am fost tratat cu uh, foarte bine multă politice și salut curajul dumneavoastră că veniți astăzi la noi. Dar Human Rights Watch, în ultimul uh, uh, raport Uh, privind Arabia Saudită raportează faptul că sunt deținut intelectual care pur și simplu îți, uh, își uh, exprimă punctul de vedere. Organizațiile pentru dreptul omului sunt, nu, nu, nu, sunt, nu, nu, nu sunt lăsate să-și facă treaba. Uh, 37 de oameni au fost uciși în aceeași zi, 90 de persoane cu altă naționalitate, dintre care 3 erau copii atunci eh, când au avut loc faptele și în multe cazuri au fost și um, ehm, ehm, bănuiel de tortură și lipsă de uh, proces în eh, condiții, în, în condiții uh, um, corecte. Femei sunt în închisoare din cauza unor fapte presupuse care în țările noastre ar, ar trece neobservate, practic. Mă bucur că și altcineva a menționat cazul lui Raif Badawi, care în continuare în închisoare din principiu, pentru că a început o anumită rețea liberală saudită. Pentru mine, ca liberal, acest lucru mi se pare o amenințare. Deci, domnilor, dacă doriți ca oamenii să vadă Arabia Saudită ca o societate modernă, inclusă, eh, inclusivă, Uh, și moderată, veți fi dezamăgiți. Nu se va întâmpla asta până când Arabia Saudită nu va pune capăt acestor abuzuri flagrante la adresa drepturilor omului. Aveți una dintre cele mai proaste situații din lume și dacă doriți să vă tratăm ca aliați și prieteni, trebuie să schimbați acest lucru. Mulțumesc și acum are cuvântul Petra Saustrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bine ați venit în Parlamentul European. Urăm bun venit oricărui uh, invitat, dar uh, spunem lucrurilor uh, pe nume și așa vom face și în cazul dumneavoastră. În, uh, am, um, discursul dumneavoastră, discursul dumneavoastră este, este promițător și urez țării dumneavoastră să se schimbe, să devină mai tolerantă, mai moderată și să respecte mai mult drepturile omului. Dar de când am acordat, am decernat premiul Zahar, atâta timp cât uh, Rahim Bataui uh, rămâne în închisoare, în așteptarea um, uh, procesului, cerem să fie eliberat fără condiții și trebuie să înțelegeți că vom continua până când Rahim Badawi va fi liber și bine, chiar și în Arabia Saudită. În al doilea rând, domnule ministru, aș dori să știu ce aveți de spus în legătură cu uciderea lui uh, Jamal Khashoggi uh, în ambasada în uh, Arabiei Saudite în mod extrem de brutal. Această brutalitate trebuie să o comentați, domnule ministru, și sper că sunteți de acord. În calitate de Uniune Democratică, Uniunea Europeană dorește să aibă un parteneriat cu Arabia Saudită, dar mingea este în terenul dumneavoastră și sper că înțelegeți și acest lucru. Mulțumesc! Dragi colegi, vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră sincere și deschise și comentariile dumneavoastră deschise. Domnule ministru, aveți cuvântul să răspundeți la câte întrebări doriți, spune președintele. Vă mulțumesc. Încep cu situația din Yemen, partea politică. Este un război pe care nu l-am început noi. Am ajutat Yemenul să treacă într-o tranziție și guvernul a ucis, a răpit și a avut acte de teroare și violență împotriva populației. președintele a fost urmărit și aproape ucis. Noi am intervenit la cererea guvernului din Yemen la 9 luni după ce a început războiul. am încercat să promovăm orice soluție politică. Am avut, au fost peste 70 de astfel de încercări. Au fost lansate peste 300 de mm, rachete spre Arabia Saudită și câteva sute de drone. For, uh, uh, forțele din Yemen folosesc copiii soldați și nimeni nu dă vina pe ei și se dă vina pe coaliție. Noi am oferit uh, asistență în valoare de 14 miliarde în Yemen, economică și umanitară, mai mult decât orice țară din lume. Încă, dar ei folosesc asistența pentru a finanța mașina de război. Au pus milioane de mine și au fost astfel uh, uciși o mii de oameni uh, nevinovați. Ceva nu e. De ce se dă vina pe noi aici? Împreună cu Martin Griffith facem presiuni pentru o polit soluție politică în Yemen. Am uh, făcut eforturi pentru dezescalidarea situației, dar uh, uh forțele uh, Houthis uh, au uh, uh, refuzat toate aceste tentative. Au fost măsuri de construire a încrederii și schimburi de prizonieri și dorim o soluție politică, dar ideea că Arabia Saudită are responsabilitatea războiului din Yemen uh, nu este corectă. Nu, e, nu noi am început războiul, ci rebelii huții. Ei au comis toate aceste uh, atrocități, nu noi. Oamenii uită acest lucru. Și am vorbit și despre Iran și, și o conferință de reconciliere. Din 1979 am văzut doar moarte și distru- distrugere din partea Iranului. Le-am întins mâna prieteniei și n-am ajuns nicăieri. Ne-au asasinat diplomați de mai multe ori. Ne-au atacat ambasada de două ori în Iran au încercat să arunce în aer și au aruncat chiar în aer facilități din Arabia Saudită. Au încercat să destabilizeze Cuveitul și Bahrainul, Yemenul și Arabia Saudită. Au încercat uh, să propage sectarianismul. Consideră că uh, în principiul exportării revoluției ei nu cred în suveranitatea națiunilor, cred că toți șiiții Uh, uh, din tot islamul șiit aparține uh, Iranului, ca și cum Italia ar spune că toți catolicii aparțin Italiei. Sunt principalii sponsori ai terorismului în lume, de aceea avem o problemă cu Iranul. Și dacă iranienii își schimbă comportamentul, vom avea o bază pe care să construim, dar până când fac, nu, nu fac acest lucru, ce vom realiza, pentru că încercăm din 1979 și n-am ajuns nicăieri. Acum uh, iranienii se apără uh, și îți demonstrează în Irak împotriva influenței Iranului și avem uh, demonstrații în Iran, în Liban împotriva Hezbollahului. Toate acestea sunt reacții la politicile agresive ale Iranului în regiune. Și trebuie să se pună în continuare presiune asupra Iranului ca să-și schimbe comportamentul și să respecte uh, ordinea internațională bazată pe reguli stabilită după uh, tratat. E ușor să stai la Bruxelles și să spui de ce nu v-ați la masa negocierilor, pentru că nu vă atacă nimeni cu rachete, nimeni nu vă asasineze diplomații, nimeni nu, uh, nu vă aruncă ambasadele în aer, nu aveți teroriști în țară. Asta e problema pe care avem noi cu Iranul și asta e problema pe care o are lumea cu Iranul. Ehm, și ehm, ehm, acordul privind uh, controlul armelor nucleare trebuie rezolvată și problema acestui acord trebuie rezolvată și sunt lucruri serioase și iranienii trebuie să hotărască dacă doresc să facă revoluție, un act irațional sau doresc uh, să fie un stat-națiune și dacă doresc să fie un stat-națiune trebuie să se comporte ca stat-națiune înainte să putem discuta cu ei. Asta am de spus în legătură cu Iranul în legătură cu extremismul și exportul extremismului. E, aici e vorba de... Am avut, am, am avut ONG-uri care au operat în Afganistan și în Balcani, pe care am, descoper, care, am, care am descoperit că sunt extremiste și am făcut eforturi să le punem capăt. Um, nu permitem uh, nimănui să uh, uh, aibă discursul din urmă în Arabia Saudită sau în afara Arabiei Saudite și dacă găsim astfel de oameni, îi pedepsim, pentru că indiferent unde uh, dorești să propagi intoleranța și ura, revine spre tine și noi nu... Și nu... Uh, Bruselul luptă împotriva acestor extremiști și Meca, pentru că este centrul islamului. Pentru noi, a permite Uh, celor care finanțează terorismul sau uh, uh, promovează extremismul ar fi un, un act irațional. Avem o problemă cu frăția musulmană care încearcă să răstoarne guverne, să promoveze extremismul și suntem, se dă vina pe noi pentru asta. Încă Oamenii nu au înțeles realitatea, că noi suntem principala victimă. Suntem... Uh, noi luptăm uh, pentru a câștiga inimile și mințile oamenilor, pentru a lupta împotriva extremismului. Rolul Europei este foarte important în regiune avem legături uh, istorice, putere economică uh, și inteligență politică și în toate domeniile de la care m-am referit, uh, adineauri Europa are un rol de jucat în Yemen, în Siria, în Irak, în toate aceste țări, nu doar financiar, ci și militar. Aveți soldați care luptă împotriva Daeshului în Siria, în Irak, aveți militari care luptă pentru menținerea stabilității Afganistanului. Aveți uh, militari care luptă împotriva grupării mm, Boko Haram. Aveți militari care luptă împotriva pirateriei în uh, Golful Aden. Deci sunteți implicați în regiune și trebuie să continuați să fiți implicați în regiune. Și acum trecem la chestiuni legate de drepturile omului. V-am spus că cazul lui Badawi este în fața tribunalelor. Cu tot respectul, tribunalele noastre sunt independente și nu primim lecții în legătură cu modul în care trebuie să se comporte tribunalele noastre. Când vă uitați în istoria dumneavoastră, unele dintre cele mai groaznice crime din istorie au fost comise pe acest continent și este o consecință asupra acestor crime că societățile dumneavoastră a evoluat. Democrația nu va venit uh, pe tavă drepturile femeilor, ale oamenilor nu au venit pe tavă. Deci nu mai dați lecții și începeți să uh, cooperați cu noi. Avem un sistem uh, uh, de o justiție independentă și nimeni nu trebuie să pune semnul întrebării modul în care funcționează justiția noastră. Suntem țară suverană, nu suntem o republică bananieră și vom respecta deciziile tribunalelor noastre. În ceea ce privește Human Rights Watch, cu tot respectul față de această organizație, Human Rights Watch, la un moment dat, a avut o atitudine contradictoare. Am avut uh, uh, un grup de radicali, uh, de, de um, uh, preoți radicali care au permis uh, discursuri radicale. Când i-am uh, închis, ni s-a spus că nu li se lasă libertatea de exprimare. Ce doriți să facem? Sau una sau alta. Nu putem să facem ambele lucruri în același timp. Uh, aveam, am avut relații cu Human Rights Watch, a venit de mai multe ori în Arabia Saudită, dar nimic din ce văd și aud nu se reflectă în rapoartele lor. Și faptul că trei persoane au fost ucise um, pentru că au comis anumite fapte când erau adolescenți, nu e adevărat. Noi nu impunem pedepsa cu moartea asupra unei persoane uh, pentru uh, un, uh, o faptă uh, Uh, comisă când avea mai puțin de 18 uh, ani. Nu îi punem nici în închisoare, îi punem în uh, perioade de reabilitare a copiilor pentru maxim 10 ani, dar nu îi punem pedepsa cu moartea persoanelor care au comis fapte când aveau mai puțin de 18 ani. Am avut o situație în care au apărut zvonuri, vai de mine, Arabia Saudită va ucide o persoană care a comis o faptă când avea 15 sau 16 ani și îl va ucide după ce va avea 18 ani. Acest zvon a, a, a creat uh, multă, uh, multe strigăte de de uh, îngrijorare aici în Parlament, dar nu s-a întâmplat acest lucru și nu va fi pentru că, într-adevăr, a comis uh, faptele respective înainte să fie împlinit 18 ani. Am avut o situație în care o persoană a comis anumite fapte la vârsta de 16 mm, sau 17 ani și apoi, din nou, a ucis la vârsta de 21 sau 22 de ani. Această persoană a fost pedepsită cu pedepsa cu moartea pentru crime comise la vârsta de peste 18 ani. Dar mass media și anumite din aceste organizații pentru drepturile omului au vorbit despre faptele comise când persoana era minoră și a spus că pentru acestea a fost, a fost pedepsită cu pedepsa cu moartea. Și revin astfel acum la drepturile femeilor la femeile care sunt reținute. Uh, problema lui Jamal uh, Khashoggi a fost uh, foarte dureroasă pentru Arabia Saudită, a fost o greșeală pentru care vom plăti ani de zile. Statele Unite l-au avut pe Abu Ghraib. Știa comandamentul din Irak despre asta? Au fost soldați americani într-o facilitate americană secretarul pentru apărare sau președintele a știut de asta? N-au știut. Ce au făcut? Uh, americanii au anchetat, au găsit responsabilii, au, uh, cre- au luat măsuri ca să evite să mai întâmple așa ceva și asta o fac țările și asta facem și noi în cazul lui Khashoggi. În anii 80, Oliver North credea că Reagan vroia să facă ceva cu iranienii, dar nu s-a întâmplat așa. Ce s-a întâmplat? S-a închetat, s-au găsit responsabili, s-au creat proceduri ca să nu se întâmple asta. Că mă credeți sau nu, e treaba dumneavoastră. Cu tot respectul, vă spun că despre asta e vorba. Și este o situație mm, dificilă pentru noi. Ă, tribunalul și-a luat decizia, poate se va face apel și vom vedea apoi uh, cum se va judeca acest uh, în apel uh, crima împotriva uciderea lui Khashoggi. Iar în legătură cu celelalte persoane care sunt în închisoare, cu tot respectul, nu acceptăm lecții. Suntem o țară suverană și avem propriul nostru sistem, propria noastră justiție și vom respecta regulile, legile noastre. Asta este. Noi nu vă dăm lecții în legătură cu lecțiile dumneavoastră. Nu vă dăm lecții în legătură cu modul în care tratați minoritățile, imigranții. Nu vă dăm lecții în legătură cu ce ați făcut în trecut, chiar în regiunea noastră. Sunteți țări suverane, suntem aliați, suntem prieteni, colaborăm pe subiecte importante, dar nu puteți să stați aici și să dați lecții unei țări suverane în legătură cu anumite lucruri când nu aveți informații complete. Nu e corect să faceți asta, nu e, nu e bine atunci în relații cu prietenii. Am răspuns la toate întrebările? Și relațiile cu Turcia? Turcia e țară mare, o țară importantă din regiune. Avem relații comerciale cu Turcia și am avut probleme cu Turcia în legătură cu implicarea ei uh, în Siria și ce face în Libia și am încercat să uh, continuăm să avem relații cu această țară și să facem în așa fel încât ca Turcia să fie un actor responsabil în regiune și să contribuie la stabilitate. Colleagues, before I thank our guest speaker, let me just briefly say that... Dragi colegi,